Președintele. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Există observații? Das sehe ich nicht. Constat că nu. În cazul acesta, considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Von der EFDD-Fraktion habe ich...